Państwu, możemy chyba rozpoczynać. Bună seara, dragi colegi, cred că putem începe. Bun venit tuturor la reuniunea AGRI. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Nu văd să fie obiecții, deci se consideră adoptată. Avem un regim de 15 limbi în această seară. Mm. Ați primit un corigendum la un act legislativ în toate versiunile lingvistice. Este vorba de regulamentul din 2018 848 mm, al Parlamentului și al Consiliului cu privire la produsele bio și producția și etichetarea acestora. Este vorba de abrogarea regulamentului 834 din 2007 Colegii noștri din, uh, de la Directoratul pentru Acte Legislative au examinat corigentumul și ne-au informat că acesta a fost uh, convenit uh, cu Consiliul și Comisia. Corecția se referă la articolul 54, de la pagina 54, iar schimbarea este una de natură pur tehnică. Potrivit regulii 231, corigendumul trebuie să fie aprobat în plenară după examinarea în comisia de resort și dacă nu este nicio obiecție până la sfârșitul uh, părții publice a reuniunii noastre, adică înainte să trecem la punctul 8, atunci propun să considerăm că acest corigendum a fost adoptat în unanimitate de comisia noastră. El este deja în documentele reuniunii. Și trecem acum la vot. Transparența și durabilitatea evaluării de risc în Uniunea Europeană în lanțul alimentar. Domnul Andriu, vă rog. de vot. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații. În primul rând, încă nu am uh, la mine cartela de vot, dar va sosi imediat. Și în al doilea rând, doresc să-mi retrag amendamentul 119 la acest raport, dacă se poate. Bine. Puteți, vă rog, să menționați asta și la vot, chiar înainte să votăm amendamentul în cauză? Mulțumesc! Începem astfel. Votăm proiectul de aviz în ceea ce privește riscul în lanțul alimentar. E vorba de legislația generală privind alimentele, General Food Law, raportoare doamna Karin Kadenbach. Îi urăm bun venit. Ea a prezentat raportul, proiectul de aviz, la sfârșitul lui august și dau acum cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc. Sunt convinsă că este vorba aici de o modificare importantă. E vorba de transparență și sporirea acesteia în uh, procedura de evaluare, pentru că oricum lucrurile sunt uh, strânse în agenda noastră. Propun să trecem direct la vot. Przepraszam. Przechodzimy do głosowania. Bine. Să începem să votăm compromisul A. S-a deschis votul. O secundă, vă rog, spune președintele. Ca să-și primească și, să primească și colegul nostru cartela lui de vot. Ok, Zamecam głosowanie. Myślę, że już wszyscy głosowali. S-a închis votul, cred că a votat toată lumea, mulțumesc. Trecem acum mai departe. Amendamentul 10. Raportorul. Pentru, împotriva se adoptă. 11 pentru, împotriva se adoptă. 103 pentru, împotriva se respinge. 105 pentru, Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la 105. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 104 pentru. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 107 pentru. Împotrivă. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 13 pentru, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. Și acum, amendul pentru 111 se respinge. 16 pentru se adoptă. Amendamentul 100 sau nu, spune președintele, stați un pic, compromisul C. Deschid votul. S-a închis. Repetăm votul cu privire la compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis. și se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 18 al, raporto al raportoarei. 19 pentru împotrivă. Verificăm încă o dată. 19 verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ca 119, wycofana prez... Amendamentul 119 pentru... A fost retras de domnul Andriu. 120 pentru... Împotrivă? Se respinge. 121 pentru... Împotrivă? Se respinge. 122 pentru... Se adoptă. 123 pentru... Împotrivă? se respinge. 124 pentru, împotrivă, se respinge. 125 pentru, se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. Otwieram, zamykam głosowanie nad kompromisem. S-a închis votul la acest compromis. Se respinge. Now. Głosujemy poprawkę 126. Atunci votăm amendamentul 126. Pentru, împotrivă, se respinge. 127. Pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la 127. S-a închis. Se respinge. 128 pentru Împotrivă. Se respinge. 129. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 129. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 130 pentru. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Îmi pare rău, spune președintele, s-a adoptat 130, deci trecem la 132. Nu mai votăm amendamentul 20. Cine este pentru? La 132. Pentru potrivă, abțineri se respinge. 131 pentru se adoptă. 133 pentru împotrivă se respinge. 134 pentru se adoptă. De fapt, acest amendament era caduc pentru că se adoptase 130. Președintele își cere scuze. N-ar fi trebuit să votăm, căci fusese adoptat 130, deci acesta era caduc. Astfel, trecem la compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 137 și 138. Pentru? Împotrivă? Verificăm. Verificăm. 137, 138. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Erau amendamentul 137, 138. Am zis că se adoptă. Trebuia să votăm 23, nu? Se spune din sală. Ouais, eh, mais on me dit que c'est accepté, alors c'est moi intervenu, hein, okay. bon, c'est Tak dawno pana nie widzieliśmy, że ma pan prawo nie... Președintele, E normal să fiți confuzi. Uh, amendamentul raportorului 24 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 139 pentru, împotrivă, se respinge. 140 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog, s-a deschis votul la 140. S-a închis votul. Odrzucona. poprav compromis F. Otwieram głosowanie. Respins. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem mai departe. Compromisul G. S-a deschis votul la compromisul G. Compromis G. Compromisul G. Intervenție fără microfon din sală. Nu trebuie să repetăm, se adoptase. Trecem deci la compromisul H. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Votăm acum compromisul H. S-a închis votul. Totul în regulă? Se adoptă. Trecem astfel la amendamentul 27. Cine este pentru? Se adoptă. 157 pentru, împotrivă, respins. 28 pentru, împotrivă, verificăm. 28, s-a deschis votul. S-a închis, se respinge. 158. Pentru? Împotrivă? O să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 29. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 159 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 160 pentru, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 161 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă la diferență de un vot. Amendamentul 162 pentru, Împotrivă. Îmi pare rău, verificăm, spune președintele. 162. Probabil că e respins, spune președintele. S-a închis votul. Da, e respins. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, se respinge. 164 pentru, se adoptă. 165 pentru, se adoptă. 100. Bine, deci verificăm. 165. S-a deschis votul. Amendamentul 165. S-a închis. Se adoptă. 166 pentru. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru. Se adoptă. Compromisul I. Amendamentul 32 e adoptat, spune președintele. Trecem, deci, la compromisul I. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 168 pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru împotrivă se, se respinge. Verificăm. Verificăm. Pentru amendamentul 34 e deschis votul. 34. S-a deschis votul. 34. Da, am zis 34, s-a deschis uh, votul la 34, s-a închis. Se respinge. Amendamentul 171 pentru împotrivă se, se adoptă. 172-173 pentru se adoptă. Compromisul J s-a deschis votul. Compromisul J. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 177 pentru. 177 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 36 pentru Împotrivă. Se respinge. 37. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 38. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Se respinge. pentru împotrivă se respinge. Uh, fusese 178. 40 pentru împotrivă se respinge. 179 pentru împotrivă se respinge. Mm, verificăm. La 179 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 41 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 180 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Respins la diferență de un vot. 42 pentru. Se adoptă. 181 pentru. Se adoptă. 182 pentru. Se adoptă. 100. Ba nu, spune președintele, verificăm la 182, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 183 pentru. Se adoptă. 188 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Probabil că se adoptă, spune președintele. S-a închis. Se adoptă. 189. Pentru. Amendamentul 191 rectifică președintele pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. Închidem votul. Este respins. Compromisul K. Votul este deschis la compromisul K. Închidem votul. Este adoptat. Trecem mai departe la amendamentul Tarabella. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins. 194 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 194. Iertați-mă, votul este la 193, spune președintele. Repet, verificăm electronic 193. 193. Domnul Tarabella, votul este deschis. Închidem votul. Este respins. 194. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins. Dar verificăm totuși electronic. Deschidem votul. Votul este închis. Este respins. 195. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 196 și 197. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins. 198. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Punctul 3. 199. Domnul Scott Cato. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 200 pentru. Împotrivă. Respins. 201 pentru. Împotrivă. Respins. 202 pentru. Împotrivă. Respins. 203 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis. Zamecăm głosowanie. Votul este închis. Se adoptă cu diferența de un vot. Amendamentul 204 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 205. 205. Cine este pentru? Împotrivă? Deschidem votul electronic la 205. Închidem votul. Se adoptă. 206. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Respins. 207. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 208. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 209 pentru? Împotrivă? Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Două voturi diferență. 210. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 211. Domnul Danton. Cine este pentru? Se adoptă. 212. Un grup mare. Trecem la 213 și 214 împotrivă, împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votăm amendamentele 214 și 213. Votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă. 215 pentru, împotrivă, se adoptă. 216 pentru, împotrivă, votăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 217 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 218 pentru. Împotrivă. Respins. 219 pentru. Împotrivă. Respins. 220 pentru. Împotrivă. Respins. 200 21. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 222. Cine este pentru? Se adoptă. 223. Pentru? Se adoptă. 224. Pentru? Se adoptă. 225. Pentru? Se adoptă. 226. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 53 al domnei Zoană. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă? Iertați-mă, spune președintele, votăm electronic compromisul L. Compromisul L. Votul este deschis. Votul este închis. Compromisul L este aprobat. Se adoptă. Haideți să repetăm votul la amendamentul 54. Amendamentul 54. Cine este pentru? Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Respins. 59 pentru. Împotrivă. Verificăm. 59. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 61. Pentru. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Respins. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 64. Pentru. Împotrivă. Respins. 65 pentru, împotrivă, respins. 66 pentru, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, respins. 68 pentru, împotrivă, respins. 69 pentru, se adoptă. 70 și 71. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 72. Cine este pentru? 74 Cine este pentru? 74. Se adoptă. 75, Iertați-mă, 73, uh, spune președintele. Cine este pentru 73? Împotrivă? Verificăm electronic. 73. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul M. Cine este pentru 80? Împotrivă. Încă o dată, amendamentul 80. Domnul Noichel, domnul Tarabela, cine este pentru? Împotrivă. Este respins. 81. Pentru. Împotrivă. Respins. Verificăm electronic. 81. Amendamentul 81. Votul este deschis. 81. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 83. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 83. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 84 pentru. Se adoptă. 85 pentru. Se adoptă. 87 pentru, împotrivă, respins. 86 pentru, împotrivă, respins. Verificăm E86 electronic. Deschidem votul. Votul este închis. Se adoptă diferență de un vot. Amendamentul 7 acum. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 91. Pentru. Se adoptă. 92. Pentru. Se adoptă. 93. Pentru. Se adoptă. 94 pentru, se adoptă. 95 pentru, se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 8. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 97. Pentru. Se adoptă. Votăm acum prin apel nominal proiectul de aviz cu amendamente. Văd că vă consultați. Înainte de a vota, o să așteptăm câteva clipe. Suntem pregătiți. Acum, votul este deschis pe marginea proiectului de aviz cu amendamente. Votul este închis. Trecem la punctul 4. Mulțumesc. Pani poseu, ce pani poseu? Ce... Îi mulțumim raportoarei. Doamna Kadenbach, doriți să luați cuvântul? Bardzo proszę. Vă rog. Um, our group voted against am votat uh, împotrivă ca grup pentru că uh, nu am obținut ceea ce doream și de aceea v-am rugat să retrageți numele meu de pe acest raport. Mulțumesc. There is no report. There is no report. There is no report. There is no problem. Ah. Okay. Opinia została odrzucona, także nie ma co chyba wykreślić nazwiska a fost respins, deci nu trebuie să înlăturăm numele dumneavoastră de pe acest raport. Trecem mai departe la punctul 4, propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare. Doamna Elsie Katainen este raportoare. Vom vota acum cele două proiecte de aviz, punctele 4 și 5, însă vom da mai întâi cuvântul raportoarei, dacă este alături de noi. Aveți cuvântul. Kiitos puheenjohtaja, paikalla ollaan ja tämä onkin oikein Mulțumesc. Este un moment uh, foarte bun acum să spunem ce înseamnă aceste zece miliarde de euro pentru producția de alimente și pentru dezvoltarea ei în Europa. În uh, orizontul Europei, eu sunt mulțumită foarte tare de cooperarea pe avize și sunt de părere că astfel comisia noastră va reuși să transmită un mesaj puternic și unitar despre acest uh, subiect. Dorim, deci, să existe o îmbunătățire a situației și uh, asta cerem. Mulțumesc! Sorry. To jest ten obszar działa, gdzie mamy środki zwiększone i także... După cum știți, resursele au crescut rolul agriculturii este foarte important în viitorul program uh, și uh, de aceea vrem să mulțumim raportoarea și să trecem la vot. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul 1. Votul este deschis la compromisul 1. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 26. 26. Cine este pentru? Împotrivă? 26. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 27. Pentru? Se adoptă. 28. Pentru? Se adoptă. 29. Pentru? Se adoptă. 30 pentru. Se adoptă. Compromisul 2. Votul este deschis. La compromisul 2. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 33 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 34 pentru. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3. Votăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Treizeci și opt acum. Pentru. Împotrivă. Respins. 39 pentru, împotrivă, respins. 40 pentru, împotrivă, respins. 41 pentru, împotrivă, respins. 42 pentru, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, respins. 44 pentru, se adoptă. Compromisul 4, votul este deschis. Votul este închis. Compromisul 4. Se adoptă. Trecem la amendamentul 48. 48 pentru, împotrivă, respins. 49 pentru, se adoptă. 50. Doamna McIntyre, a cerut cuvântul, vă rog? Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul uh, depus inițial se referă la țările asociate care uh, doresc să poată coordona și să participe la program așa cum uh, este cazul conform uh, actualului Orizont 2020. Noi credem că ar trebui să spunem acolo entitățile juridice din uh, statele asociate. Acesta este amendamentul meu oral și care cred că se bucură acum și de susținerea raportoarei, lucru pentru care îi mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! A înțeles toată lumea despre ce este vorba? Atunci putem vota cine este pentru amendamentul 50. Împotrivă. Este respins. Este vreun lucru neclar? Doriți să votăm încă o dată? Vreți să votăm electronic? Cred că nu este cazul. 51. Putem verifica electronic pentru că nu uh, cred că a fost uh, clar la 50, vreau să spun. Era acolo to be confirmed, să se rămâne de confirmat. Okay. Otwieram głosowanie nad poprawką 50 na pani na wyraźnie. Am deschis votul la amendamentul 50. Votăm amendamentul 50, s-a deschis votul. Zamecam. Odrzucona. Poprawka 50. Se respinge. Amendamentul 51. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 54. Pentru. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 56. Pentru împotrivă, se respinge. 57 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru, împotrivă, se respinge. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 61 pentru, împotrivă, se respinge. 62 pentru, împotrivă, se respinge. 63 pentru, împotrivă, se respinge. 64 pentru, împotrivă, se respinge. 65 pentru, se adoptă. 66 pentru, împotrivă. Verificăm. La 66 s-a deschis votul. S-a deschis votul la 66. S-a închis votul. Se adoptă. 67. Se, pentru. Împotrivă. Se respinge. 68. Pentru. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 70. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 71. Nu se votează. Mai departe, considerentele. Amendamentul 3. Doamna McIntyre pentru împotrivă se adoptă 4 pentru împotrivă, se respinge 5 pentru împotrivă, 6 pentru se adoptă, 7 se adoptă, 8 pentru împotrivă, verificăm la 8. S-a deschis uh, votul. La șapte. La șapte. S-a deschis votul. Głosujemy la poprawką ședem. Zamecam głosowanie. Votăm la amendamentul șapte. S-a închis votul. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 9. Pentru. Se adoptă. 10. Pentru se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, se respinge. 12. Pentru, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm. S-a închis votul. Vai. Așa e democrația. Compromisul 5. Nu, domnul Agniu. Am votat pentru dumneavoastră, domnule președinte. Să știți că uneori sunt de aceeași parte ca și dumneavoastră. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Vă mulțumesc foarte mult. Când vin la dumneavoastră, o să cumpăr din cafeaua dumneavoastră. Mai departe, compromisul 5. Ehm, s-a deschis uh, votul la compromisul 5. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă se respinge. 18 pentru, împotrivă se respinge. 19 pentru, împotrivă se respinge. 20 pentru, împotrivă se respinge. 21 pentru, împotrivă se respinge. 22 Ver, nu, verificăm la 21. S-a deschis votul la 21. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22. Pentru. 22. Um, pentru. Împotrivă. Se respinge. Și acum avem vot prin apel nominal cu privire la întreg proiectul de aviz, așa cum a fost modificat. S-a deschis votul. Zamykam, zamykam S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la punctul 5, care deja a fost discutat de colega noastră, doamna Katainen. Vreți să mai adăugați ceva cu privire la acest punct 5? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc acestei comisii. Nu mă așteptam la un alt rezultat. A fost chiar cel mai bun posibil. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe la cel de-al doilea aviz al noastră, 61, pentru. Mulțumesc, se adoptă. 62. Pentru. Se adoptă. 63. Pentru. Se adoptă. 64. Pentru. Se împotrivă, se verifică. Am închis votul. Se adoptă. 65 devine caduc. 66 acum. Pentru. Se adoptă. 67 devine caduc. 68 pentru. Se adoptă. 69. Verificăm. Verificăm la 68. S-a deschis votul la 68. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. 69. Pentru. Se adoptă. 70. Pentru. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Așa că trecem la amendamentul 76 pentru. 78 pentru, împotrivă se respinge, 79 pentru, se adoptă, 80 pentru, împotrivă, se respinge, 81 pentru, împotrivă, se respinge, 82 pentru, împotrivă, se respinge, Verificăm. La 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am avut și alte sugestii, dar acum trecem la 83. Pentru împotrivă, se respinge. Amendamentul 84, pentru, împotrivă, se respinge. 85, pentru, se adoptă. 87, 87, pentru, se adoptă. 89. Uh, Hoibuș. 89 așadar. Pentru, împotrivă, se respinge. 90 pentru, se adoptă. 91 pentru, se adoptă. 92 pentru, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 94. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 95. Pentru. Se adoptă. 96. Pentru. Se adoptă. 97. Pentru. Se adoptă. celelalte devin caduce. Trecem la 100 pentru. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 101. S-a închis votul. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 103. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 104. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 105. Pentru. Se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 107. Pentru. Verificăm. Verificăm la 106. S-a deschis votul la 106. S-a închis. Se respinge. 107 pentru. Se adoptă. 108 pentru. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. S-a deschis votul la compromisul 3. S-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 129. Pentru. Împotrivă se respinge. 6. Verificăm, verificăm la 129. Doamna Hoibuș, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Se adoptă. 130. Pentru. Împotrivă. Verificăm. La 130 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 7. Pentru. Se adoptă. 131. Pentru. Se adoptă. 8. Pentru. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 136 pentru se adoptă. 10. Pentru. Se adoptă. 11. Pentru. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. 140 acum. Pentru. Împotrivă. Domnule Caputo, sarcina coordonatorilor este să se ridice mâna. Pentru amendamentul 140, cine este? Cine se opune? Se respinge. 13. Pentru. Se adoptă. 141. Pentru. Se adoptă. 14. Pentru. Se adoptă. 142 pentru. Se adoptă. 15 pentru. Se adoptă. 143 pentru. Se adoptă. 144 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 144 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16 pentru. Se adoptă. 17 pentru. Se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 8 pentru. De fapt, s-a deschis votul la compromisul 8. S-a închis votul. Se adoptă. 151 pentru Împotrivă. Se adoptă. 152. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 158 pentru. Împotrivă. Se respinge. 19 pentru. Se adoptă. 161. Pentru. Se adoptă. Verificăm. Bine. 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 162. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 163 pentru. Împotriv. Se adoptă. 20 pentru. Se adoptă. 21 pentru. Se adoptă. 21. Verificăm la 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. trebuie să se scoată o cartelă de la SND. Da, vă rugăm. Trebuie să retrageți o cartelă de la SND. Ok. Zamykamy głosowanie. S-a închis votul. Înainte să închidem votul, Sunt prea mulți uh, socialiști. Oricum, trebuie să merg la Libe. Pot să fiu înlocuită. Doamna Ozoană va merge să voteze la Libe. Așa că lucrurile se vor aranja. Vă mulțumim. S-a închis votul. Acesta se adoptă. Acum aș dori celor din față, stânga, să-și ridice mâinile. Compromisul 10. S-a deschis votul, s-a închis votul. Compromisul 10 se adoptă. 168 pentru, împotrivă, se respinge. 23 pentru, împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la 23. S-a închis votul. poprawka 100. Se adoptă. 169 pentru. Se adoptă. 24 pentru. Se adoptă. 170 pentru, împotrivă, se respinge. 171 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 176, domnul Caputo, pentru. Se adoptă. A fost adoptat 178. Domnule Agnew, vă rog. Domnule președinte, poate că s-a greșit în interpretare, spune vorbitorul, dar lista mea de vot îmi zice că ar fi trebuit să trecem la 174. Ați anunțat însă votul pentru 176? bo poprawka kompromis 11 Compromisul 11 Am I right? Tak, tak, tak. Przyznaję panu rację. Domnule Agniu, da, aveți dreptate. Secretariatul își cere scuze. Am urmărit doar instrucțiunile, spune președintele, și vă mulțumesc foarte mult că ați uh, semnalat eroarea. Pe viitor ne vom îmbunătăți. 174. Amendamentul doamnei Giufrida. Pentru împotrivă se respinge. Și acum 176 pentru mm, se adoptă. 178 doamna Hoibuch pentru se adoptă. 179 pentru se adoptă. 180 pentru împotrivă se respinge. 181 pentru se adoptă. 182 pentru se adoptă. 183 pentru împotrivă se respinge. 184 pentru împotrivă se respinge. 185 pentru împotrivă se respinge. 186 pentru împotrivă, se respinge. 187 pentru, împotrivă, se respinge. 188 pentru, împotrivă. Verificăm, vă rog, la 188. Verificăm, deci, s-a închis votul. se respinge, dar la o mică diferență. 26 pentru, se adoptă. 189 pentru. 26 se adoptă. 189 pentru, se adoptă. 27 pentru, se adoptă. 190 pentru, se adoptă. 28 pentru, se adoptă. 29 pentru, se adoptă. 191 pentru se adoptă. Treizeci pentru împotrivă se respinge. 31 pentru împotrivă se respinge. 192 pentru se adoptă. 32 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 12 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Mergem la 198. Pentru. Se adoptă. 199. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 200. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 34. Pentru. Se adoptă. 201. Pentru. Împotrivă. Respins. 202. Pentru se, resp- ă, se respinge. 35 pentru, se adoptă. 36 pentru, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, se respinge. 204 pentru, se adoptă. 37 pentru, se adoptă. 206 pentru, se adoptă. 38 pentru, se adoptă. 207 pentru. Se adoptă. 208 pentru. Împotrivă. Se respinge. 209 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 213 pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 214 pentru, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, se respinge. 41 pentru, se uh, adoptă. 216 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 217 pentru se adoptă. 42 pentru se adoptă. 43 pentru se adoptă. 44 pentru se adoptă. 218 pentru se adoptă. 45 pentru se adoptă. 219 pentru se adoptă. 46 pentru se adoptă. 220 pentru se adoptă. 47 pentru se adoptă. 221 pentru împotrivă se respinge. 222 se adoptă. 223 pentru împotrivă verificăm. S-a deschis votul. 223 S-a închis votul. Se respinge. 224 pentru, împotrivă, se respinge. 48 pentru, împotrivă, se respinge. 49 pentru, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se respinge. 51 pentru, împotrivă. Verificăm la 51. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 14, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem acum la 59. 59. Amendamentul domnului Buda pentru se adoptă. 60 pentru se adoptă. Votăm acum proiectul de aviz astfel amendat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Dacă dorește doamna raportor să mai intervină o dată, nu e cazul. Astfel putem să-i mulțumim foarte mult doamnei Katainen. Două avize interesante și importante. Și acum trecem la punctul 6. Dobry. Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w Unii. Președintele, e vorba de cotele tarifare. Ba nu, domnul Tarabel. Président, en tant que shadow rapporteur, peut-on considérer en accord avec mes Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul 24 este retras. Ah, este o concluzie la care am ajuns cu colegii. chodzi o poprzednie głosowanie czy obecne? Obecne, tak? Ok. Bine. O să ajungem la asta într-un minut. Mă refer la raportul pe care va trebui să-l votăm. Și eu sunt raportor din umbră și vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu amendamentul 24, cu retragerea sa. Ok, dziękuję. Da, bine, mulțumesc foarte mult. Mai întâi câteva cuvinte introductive. Deci este vorba de ajustarea cotelor tarifare cuprinse în programul OMC după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Este o amendare a regulamentului uh, Consiliului din uh, numărul 32 per 2000. Matt Carthy este raportor. E aici. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint doresc să spun doar că mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru implicare și cooperare, mai ales uh, personalului din uh, uh, birouri care s-a ocupat de mare parte din această muncă. Mulțumesc lui Arlene Skyler, secretariatului și tuturor pentru asistență în pregătirea acestui dosar. Este un dosar uh, care ne-ar fi plăcut să nu existe, de fapt. Și, da, e vorba de Brexit și cred că e foarte important ca această comisie să spună clar și răspicat că intenția noastră este aceea de a-i susține pe toți fermierii noștri în măsura posibilului și este foarte important să adoptăm cel mai puternic aviz posibil. E vorba de cotele tarifare. Am avut și o audiere pe acest subiect la ultima sesiune din Strasburg și am spus că, da, arată a fi un dosar foarte tehnic, însă dimensiunea politică este și ea incredibil de importantă. Doresc deci să mulțumesc tuturor pentru muncă și să încurajez pe membrii să fie proactivi și să adopte o poziție foarte puternică acum. Mulțumesc! Dziękuję panie pośle za komentarz. Mulțumesc, spune președintele, pentru aceste comentarii. Într-adevăr, este un subiect deosebit de important. Începem cu amendamentul 24. Cine-i pentru? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 26. Pentru. Se adoptă. Vreți o verificare? Foarte bine. Vă rog însă să ridicați mâinile. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, se respinge. 28 pentru, se adoptă. 29 pentru, ai același. Deci votăm, 29 se adoptă. E identic cu celălalt cu 7, 30 zoană pentru se adoptă. 8 pentru se adoptă. 9 pentru se adoptă. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 13 pentru se adoptă. 14 e caduc, 15 pentru. Doi, pentru se adoptă. 16. Pentru se adoptă. 17. Pentru se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 3. Pentru Cine este pentru amendamentul 3? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul pe amendamentul 3. S-a închis. Se respinge la un vot. Compromisul 3 Scuze, spune președintele, amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 19. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 20 e caduc. Trecem, deci, la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. E vorba de amendamentul 4. Amendamentul 24 a fost retras și deci uh, votăm amendamentul 20. Da, așa este. Revenim deci la amendamentul 20 ca să-l votăm. Cine este pentru? Bine, haideți să votăm. Vot electronic pentru amendamentul 20. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. Trecem la amendamentul 4. Cine este pentru? S-a deschis votul pe amendamentul 4. S-a închis. Se respinge la un vot. Compromisul 3 s-a deschis votul. Zamecam. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Se adoptă. Și acum votăm proiectul de amendament astfel amendat. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Dorește raportorul să adauge ceva? Nu, domnule președinte. No, ale, no, ok. Proszę Państwa, tak. Dziękujemy wszystkim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră, colegilor dumneavoastră, tuturor din secretariat care au lucrat la aceste avize. Doamna McGuinness a fost uh, la birou, ea e acum aici. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, tocmai asta voiam să spun, cerându-mi desigur scuze că n-am putut fi aici la tot votul, a fost în timpul biroului. Se întâmplă asta adesea. Sunt uh, aceste reuniuni târzii, luni, seara și este foarte greu și mulțumesc domnului Bogovici care m-a înlocuit la vot. Mulțumesc, Frank. Pani prezydent, my to świetnie rozumiemy. Înțelegem foarte bine situația. Mulțumim foarte mult pentru această informație. Tutaj do secretariatu mam informație. Am primit înainte de la biroul de dumneavoastră aceste informații. Înțelegem foarte bine situația, aveți multe răspunderi diferite, pentru că sunteți și vicepreședinte. Deci înțelegem. Putem trece acum, domnilor și domnilor, la punctul 4, după cum, 7, după cum am spus la începutul um, reuniunii, avem o rectificare la regulamentul uh, privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a regulamentului Consiliului 834 din 2007. Trebuie să aprobăm această rectificare. Am convenit uh, cu Consiliul și Comisia acest lucru. În timpul reuniunii nu am uh, auzit nicio obiecție, deci consider că a fost adoptat cu unanimitate uh, de Comisia noastră. Și trecem acum. Trecem acum la partea cu ușile închise.